Bună ziua tuturor! Dacă nu ați fost la reuniunea comună cu Comisia Libe, să știți că la vot uh, s-a adoptat și uh, reuniunea a decurs foarte bine. Am, aș dori să menționez un punct pe ordinea de zi. Voturile sunt prevăzute pentru 16.45. Aș dori să vă informez că voturile nu vor începe până înainte, uh, cel puțin nu vor începe înainte de 17.45. Deci voturile vor începe cel de vreme la 17.45. Vă rog să vă informați grupurile că voturile vor începe la 17.45. Vă mulțumesc. Putem adopta ordinea de zi fără schimbări, da? Bine. Reuniunea este transmisă pe internet. Punctul uh, pe care doresc să vi-l mai menționez la comunicările președintelui se referă la prevenirea și riscurile pentru sănătate în sectorul coafurii. Doamna Berez a trimis o scrisoare comisarului Andor în legătură cu progresul făcut privind implementarea acordului cadru în baza articolului 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene negociat de partenerii sociale în sectorul coafurii. După cum ne-a informat domnul comisar, acordul există numai în formă de proiect și nu a fost încă nici semnat, nici ratificat. Aici scrie rare fiat în notițele mele, spune președinta, dar cred că voiau să spună ratificat. Uh, the next point is... Următorul punct la reuniunea sa din 1 decembrie, Consiliul EPSCO a ajuns la un acord general privind coordonarea sistemelor de securitate socială, însă Consiliul nu a ajuns la un acord politic privind prelungirea derogării, derogării de criză pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare. La următorul punct trebuie să vă anunț plecarea unui șef de unitate Aici este, ne aflăm la ultima reuniune la care participă PANOS în calitate de Head of Unit, de șef de unitate la unitatea EMPL. De la 1 ianuarie 2012 va fi șef de unitate la IMCO și vă amintesc că este prevăzut un cocktail după reuniune la 18.30 și vreau să-i mulțumesc lui Panos pentru munca depusă la această comisie. Știu că de câte ori uh, am prezidat eu m-a ajutat foarte mult și știu că munca realizată la comisia noastră este susținută în mod exemplar de Panos, care nu are obiective politice personale și este întotdeauna foarte echilibrat ca membru al secretariatului. De aceea doresc să-i mulțumesc din inimă, pentru că este important ca secretariatul să țină cont de opiniile tuturor și să nu aibă obiective politice proprii. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți, ați fost un șef al secretariatului extraordinar și eu plec la sfârșitul lui ianuarie, așa că mi, eu nu o să vă simt lipsa așa de mult cum o să vă simtă restul comisiei, însă știu sigur că ei uh, vă vor simți lipsa. Doamna Esaia. Da, am un punct de procedură. Ați spus că vom începe să votăm la 17.45 pentru că pe ordinea de zi scrie 16.45 doresc să protestez pentru că amânam voturile cu o oră și acesta este un program pe care l-am primit mai de mult și se spune că trebuie să începem să votăm la 16.45. De aceea ordinea de zi este doar proiect de ordine de zi, nu ordine de zi finală. Dacă mai are altcineva obiecții față de modificarea orei de vot, vă rog să-mi spuneți. Da, protestez, spune doamna Esaia. are the majority in favor of... Majoritatea Comisiei este pentru modificarea orei de votare de la 17.45 la 16.45 sau sunteți de acord să rămână la 17.45? Doamna Esaia, pe ordinea de zi scrie 16.45, dumneavoastră vreți să amânați pentru 17.45. E corect, de aia cer aprobarea coordonatorilor vor o decizie în majoritate cu privire la ordinea de zi. Vă rog să-mi spună restul coordonatorilor părerea lor. Domnul Eri. Igen, nem hiszem, hogy újdonságot fogok mondani, általában azon... Da, cred că nu vă voi spune nimic nou acum. Suntem de părere că trebuie să rămână ordinea de zi așa cum este. Fiecare are multe îndatoriri, fiecare trebuie să meargă dintr-o comisie în cealaltă. De aceea, fiecare încearcă să-și ajusteze programul conform ordinii de zi și de aceea eu propun să rămânem la programarea originală. Însă dacă majoritatea au altă părere, atunci voi ține cont de acest lucru. Uh, Domnul Sercas? Domnule Secas, vă convine modificarea? Signora Presidenta, eu veo... Doamnă președinte, uh, citesc aici ordinea de zi și văd că votul va avea loc la sfârșit, după ce vom discuta toate rapoartele de pe ordinea de zi. Cât că este logic să votăm la sfârșitul punctelor precedente. Sigur că ora este oricum cu titlu orientativ. Votul este oricum ultimul punct pe ordinea de zi. Eu am crezut că ați prevăzut acest nou orar pentru că ați considerat că punctele anterioare vor fi discutate mai îndelungat. Este deci uh, vorba de cât vor dura celelalte puncte. Aveți cuvântul. Mina olen praegu meie... Mulțumesc. Eu sunt singura reprezentantă a grupului nostru aici, însă știu că ceilalți vor veni la 16.45. Și știu că au și alte reuniuni um, în același timp. Nu vreau să mă opun, dar nici nu prea convine. În orice caz să știți că eu sunt prezentă. Ok, thank you. Mulțumesc. Eu aș prefera să rămânem uh, programul inițial, însă am fost informată că din cauza ordinii de zi și din cauza că avem o, am avut o reuniune comună, va fi mai dificil. Însă, ce se propune este ca voturile să aibă loc imediat după ce încheiem celelalte ordine de pe ordinea de zi. Și vă promit că nu o să trag de timp, o să le rezolvăm cât mai repede. Toată lumea e de acord? Deci uh, îi rog toți administratorii să-și informeze grupurile, să uh, monitorizeze evoluția ordinii de zi și nu mai luăm o decizie cu privire la ora exactă, ci spunem că vom vota imediat după ce terminăm de discutat toate celelalte puncte. Sunteți de acord? Bine. Următorul punct de pe ordinea de zi. Anul European al Cetățenilor. E vorba de un proiect de aviz, raportor este doamna Figueiredo discutăm o propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului pentru a crea anul european al cetățenilor. Și îi dau cuvântul doamnei Figueiredo și apoi domnului director general Jean-Pierre Van der Steen, uh, care va fi înlocuit după aceea de uh, doamna Buig. Doamna Figueiredo obrigada, Senhora Presidente. Ehm, quando solicitei... Mulțumesc, doamna președintă. Atunci când am cerut ca acest punct să figureze pe ordinea de zi și ca comisia noastră să redacteze un aviz pe această temă, doream, de fapt, să vă atrag atenția asupra faptului că drepturile lucrătorilor, drepturile imigranților, drepturile femeilor și drepturile persoanelor cu dizabilități ar trebui să fie pe picior de egalitate și nu ar trebui să fie tratate ca un fel de uh, lucru mai puțin important în acest context al cetățeniei europene. Știm foarte bine că anul 2013 va fi anul cetățeniei europene și ar trebui să fie pentru noi o ocazie ca să profităm de toate inițiativele, de toate proiectele care vor fi lansate. Pentru a organiza o adevărată campanie de sensibilizare față de aceste discriminări care încă sunt uh, o, o realitate în multe dintre statele membre ale Uniunii. Și, în plus, E adevărat că noi ne ocupăm foarte mult de a, diferite categorii sociale, mai ales cele mai vulnerabile, precum și de tot ceea ce ține de ocupare, de incluziune socială, ceea ce înseamnă că cu atât mai mult trebuie să acordăm o atenție deosebită uh, femeilor, vârstnicilor, pensionarilor și imigranților. Mi s-a părut firesc să vă atrag atenția asupra acestor tematici. Iată de ce, întâi de toate, cred că ar trebui ca <coughs> acest aviz să conțină o recomandare pentru includerea de noi elemente care nu eh, erau incluse. Trebuie să evităm orice formă de discriminare în această Europa a cetățenilor. Există multe persoane care trăiesc în Uniunea Europeană de mulți ani și ar trebui să se bucure de aceleași drepturi precum a tuturor celorlalți cetățeni care, în afara faptului că sunt cetățeni europeni, au și o naționalitate a una dintre statele membre. Dar acum că sunt toți cetățeni europeni, nu ar mai trebui să existe vreo diferență de tratament între cei care au venit în Uniunea Europeană dintr-un stat terț și cei care s-au născut pe teritoriul Uniunii. Cum spuneam, în propunerea inițială a Comisiei, aceste aspecte nu figurează. Dacă ne uităm la considerentele din propunere. Se stipulează modificări concrete care trebuie aduse articolelor, dar oricum obiectivul final trebuie să fie cel pe care tocmai vi l-am enunțat. Și există și mai multe propuneri de amendamente, mai ales pentru uh, considerente. Au apărut două noi idei, mai ales în ce privește drepturile femeilor. Mai ales uh, datorită avizului pe care l-am primit de la Comisia FEM. Se dorește evidențierea, evidențierea discriminării uh, a căror victime sunt femeile, mai ales în sectorul muncii, pe piața muncii în general și știm că asemenea discriminări nu numai că există, dar de multe ori sunt agravate. Deci trebuie să vorbim despre discriminarea femeilor angajate, care nu numai că nu au uh, același salar pentru o muncă egală, dar nu li se permite să aibă o carieră la fel de strălucită, nu li se permite să avanseze la fel de rapid precum uh, colegilor bărbați. Cum spuneam, în Uniunea Europeană aceste probleme sunt încă foarte grave și atunci, în acest cadru al anului european al cetățeniei, ar trebui să ne dăm drept misiune să repetăm, să evidențiem și să apărăm aceste drepturi care sunt drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni și indiferent, încă o dată, dacă e vorba despre persoane care trăiesc de uh, N ani în Europa sau care au venit de curând pe teritoriul Uniunii. Cu atât mai mult cu cât legislația națională din majoritatea statelor membre consfințește uh, lupta împotriva tuturor formelor de discriminare, dar din păcate nici această legislație nu este tot timpul aplicată aș dori să vă mai atrag atenția asupra Convenției cu privire la reîntregirea familiilor. Și cu ocazia anului european al cetățeniei, ar trebui să ne gândim și la această convenție, deoarece mai multe state membre încă nu au transcris uh, prevederile acestei convenții în legislațiile lor naționale. Printre drepturile cetățenilor există și dreptul de a trăi într-un stat membru împreună cu propria familie. Deci, iată un întreg evantai de propuneri care sunt însoțite și de sugestii în ce privește uh, modul în care putem să folosim instrumentele deja disponibile pentru a încuraja mobilitatea um, lucrătorilor, pentru a permite o mai bună informare a cetățenilor, pentru a ajuta pe lucrătorii cu dizabilități să poată să fie și mobili și să-și găsească un loc de muncă într-o altă țară decât țara lor notală, să putem să discutăm despre condițiile de muncă și de viață, despre formarea pe parcursul întregii vieți și așa mai departe. În plus, insist asupra nevoii de a finanța acțiuni care să ne permită să luptăm împotriva discriminării, indiferent de motivele pe care se bazează această discriminare orice cetățean european trebuie să aibă libertatea să se stabilească și să muncească în oricare stat membru. Cam atât am avut de spus despre propunerile pe care le-am făcut în avizul meu și despre obiectul amendamentelor depuse. Aș dori să mai spun că pe tema drepturilor femeilor, cred că am putea să mai ajută, adăugăm și un alineat cu privire la femeile cu dizabilități care și-au adus contribuția și, bineînțeles, și Comisia Europene pentru inițiativa sa. Președinta, mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, Comisiei uh, Directorului Direcției Generale Comunicare. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Nu sunt doamna Wick, ci doamna Tidius. Sunt uh, director general la Direcția pentru Cetățeni din cadrul DG Comunicare. Sper că ați fost anunțați de acest fapt. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta propunerea Comisiei pentru Anul European al Cetățenilor. Voi începe prin a spune că anul european al cetățenilor este necesar. Este o inițiativă crucială. Trecem printr-o uh, criză economică și financiară și de aceea e important să ne asigurăm că cetățenii europeni sunt conștienți de drepturile și de beneficiile pe care le au ca cetățeni europeni. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că sunt o parte a proiectului european. Activitățile de comunicare anul european pentru 2013 sunt foarte importante. Sunt importante pentru a pregăti viitoarele alegeri europene din anul 2014. E de asemenea și o continuare a unei rezoluții a Parlamentului de la 15 decembrie 2010, în care Parlamentul cerea Comisiei ca anul 2013 să fie anul european al cetățenilor cetățeniei. Acest lucru se întâmpla astfel încât dezbaterea să poată să pornească de aici, de la cetățenia europeană. Cetățenii europeni trebuiau să fie informați de drepturile pe care le au, mai ales când vorbim de ultimele amendamente ale tratatului de la Lisabona. Criza economică de acum este cea mai mare provocare din istoria Uniunii. Vorbim de asemenea și de o criză a uh, încrederii. Așa cum a spus și președintele Comisiei atunci când a vorbit despre starea Uniunii în fața Parlamentului European la 28 septembrie 2011. Pe timpuri de criză e foarte important ca cetățenii europeni să fie capacitați. E mai important ca niciodată. E neapărat important ca cetățenii europeni să sprijine reformele care sunt luate la nivel european și e de asemenea foarte important să fie implicați în proiectul european. Ce înseamnă Uniunea Europeană pentru oameni? Ca să răspundem la această întrebare, ca să răspundă la această întrebare, oamenii se referă la libertatea de a călători, de a studia și de a munci în cadrul Uniunii Europene. Acestea sunt cele mai importante beneficii ale Uniunii Europene, așa ne spun cetățenii. Cetățenii europeni consideră libertatea de circulație ca fiind dreptul cel mai important, care vine odată cu cetățenia europeană. Haideți să ne folosim de aceste asociații pozitive astfel încât să reclădim încrederea cetățenilor europeni în Uniunea Europeană. E important ca cetățenii să vadă în mod practic ce înseamnă să fii cetățean european. Anul European al Cetățenilor va fi o, o oportunitate excelentă de a demonstra că, într-adevăr, cetățenii sunt în mijlocul programului politic. De asemenea, e important să explicăm ce înseamnă cetățenia europeană, ce înseamnă pentru alegeri, pentru alegerile parlamentare. Anul 2014 a fost ales într-un mod deliberat. Va avea loc un an înainte de alegerile parlamentare adică cu un an înainte de 2014, când au loc aceste alegeri. Deci va fi o ocazie minunată de a mobiliza electoratul. Acest an european va marca și a 20 -a aniversare a cetățeniei europene, care a fost introdusă prin tratatul de la Maastricht. În acest context, pasul rațional, următorul pas rațional este ca cetățenii să fie conștienți de drepturile care le au în legătură cu libera circulație. Trebuie să știe cum să cum să poată profita de aceste drepturi. Aceasta e ideea centrală a anului european al cetățenilor. Libertatea de circulație și de reședință devine o realitate atunci când oamenii într-adevăr pot să beneficieze de ele peste granițele statului lor și pot să-și găsească un loc de muncă oriunde în Uniunea Europeană. E clar că e nevoie de un sistem ajustat cu informații în ceea ce privește drepturile și oportunitățile. Și asigurările sociale trebuie să fie ajustate. Piața paneuropeană pe care ne o imaginăm va fi una inclusivă și una în care nu va exista discriminare. Când vorbim despre cetățeni, vorbim despre toți cetățenii. Acest lucru înseamnă că îi includem pe muncitori, femei, studenți, consumatori, Includem toți cetățenii din Uniunea Europeană. Creșterea gradului de conștientizare ne va ajuta astfel încât și cetățenii vor putea să își exercite drepturile, vor putea să se miște liber în Uniunea Europeană, să acumuleze bunuri și să aibă un sentiment de a aparține de ceva. În același timp se va ajunge la o economie europeană consolidată. Un sondaj din anul 2009 ne arată că există o puternică interdependență între gradul de conștientizare în legătură cu libera circulație și dreptul de muncă pe piața europeană. Creșterea gradului de mobilitate a cetățenilor va avea un efect pozitiv asupra pieței unice. Se va ajunge astfel la creștere și ocupare. Anul European al Cetățenilor își dorește să meargă mai departe de creșterea gradului de conștientizare. Ne dorim să fie stimulate discuții în ceea ce privește beneficiile pe care le are libera circulație asupra societății. Vorbim despre o consolidare a coeziunii sociale și o înțelegere mai bună între cetățenii europeni sunt uh, îngrijite cele mai importante valori europene, toleranța și așa mai departe. Toate acestea sunt importante astfel încât să descrească naționalismul. Trebuie sprijinit și procesul lansat de comisie de a identifica obstacolele și de a identifica soluțiile pentru eliminarea efectelor negative. Acest an european al cetățenilor va fi gestionat de la nivel central, vor exista campanii de comunicare. Comisia se așteaptă să existe și multe inițiative descentralizate, care să fie implementate de la alte niveluri. E important să se creeze niște alianțe foarte puternice. Noi vom coopera îndeaproape cu Forumul European pentru Persoane cu Dizabilități și cu uh, organizațiile de lobby pentru femei. Toți partenerii trebuie să coopereze. Partenerii strategici ai campaniei vor fi, bineînțeles, toate instituțiile Uniunii Europene. Grupul interinstituțional cu privire la informații s-a discutat deja despre acesta în cadrul instituțiilor europene. Așa cum am spus, vom lucra îndeaproape cu reprezentanți reprezentanțele noastre, dar și cu guvernele naționale. Vom lucra și cu toate serviciile comisiei care sunt implicate în diferitele domenii politice care au de-a face cu drepturile cetățenilor. Va trebui, de asemenea, să Uh, ne bazăm și pe persoane din afară pentru a putea să transmitem acest mesaj. Vor exista un număr de acțiuni, le-ați văzut deja în propunere, așa că nu trebuie să intru în detalii. Ce ne dorim să facem? Ne dorim să ne concentrăm pe informație pentru a ne concentra pe informație. În același timp vom uh, consolida și toate agențiile care există și rețelele care se ocupă cu informația, bazele de date, serviciile, toate acestea vor fi elemente cheie. Doamna președinte, vă rugăm să vă îndreptați spre final. Da, am terminat. Doamna președintă, mulțumesc, vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim că ați venit astăzi aici. Nu știam că a avut loc o schimbare, însă vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă. Informațiile au fost foarte folositoare. Și acum îi dau cuvântul doamnei Hirsch. Mulțumesc, doamnă președinte. Din partea raportului din umbră, doamna Marian Harkin, aș dori să fac niște observații. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei raportor pentru aviz și cred că a luat în considerație majoritatea punctelor importante. Sunt de acord mai ales când vorbim despre creșterea gradului de conștientizare a migranților și a familiilor lor în ceea ce privește drepturile pe care le au. Nu știu la ce se referă când vorbește despre statutul social al acestora, doamna raportor. Sunt de acord că cetățenii Cetățenii trebuie să fie informați de drepturile pe care le au de dreptul muncii european, dreptul european al muncii, așa cum apare în amendamentul 9. În amendamentul 10 se include rețeaua EURES. Această referință este una foarte bună. M-ar interesa ca avizul să fie puțin mai extins, să se discute și despre cetățenia activă, uh, iar în articolul 4, Comisia Europeană ne vorbește despre reprezentanții cetățenilor, organizații ale acestora, organizații care sunt active în ceea ce privește apărarea drepturilor cetățenilor. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc, doamna Regner. Uh, oh. Mulțumesc și eu aș dori să ne înlocuiesc pe o colega mea, pe doamna Țipăl, care astăzi nu este aici. Doresc și eu să mulțumesc doamnei raportor pentru acest proiect de aviz foarte bun. Doamna Sipăl e de părere că avizul merge în direcția în care trebuie și crede că dificultăți și că vom ajunge la un acord. La 20 aniversarea cetățeniei europene, Anul European al Cetățenilor e foarte important. E important pentru că ne dă ocazia de, ne a, de a ne apropia de cetățeni și nu trebuie să scăpăm această ocazie ca membri ai uh, Comisiei pentru Ocupare, trebuie să ne concentrăm pe acest aspect ca, ca cetățenii europeni, în special muncitorii, să fie informați de drepturile pe care le au. Nediscriminarea e foarte importantă, de asemenea trebuie crescută mobilitatea muncitorilor în Europa. Toate acestea sunt foarte importante pentru doamna Sipăl. Fiecare cetățean care are o educație restrânsă și are foarte multe dificultăți în ceea ce privește Uniunea Europeană, ei bine, de asemenea cetățeni trebuie să ținem cont. Doamna Sipol speră că vom conlucra foarte bine și e sigură că prin intermediul amendamentelor vom putea să îmbunătățim propunerea Comisiei. După cele spuse de comisie, aș mai dori să adaug încă ceva în discuția noastră. Vorbim despre principii, vorbim despre nediscriminare. Trebuie să ținem cont aici de dreptul de liberă circulație, dreptul de liberă muncă și de asemenea și dreptul de a studia liber în Europa. Trebuie să ținem cont de toate detaliile care sunt importante pentru oameni. trebuie să ținem cont și de libertatea de a nu fi nevoit să lucrez, să, ca cetățenii să lucreze <coughs> într-o altă țară. Adică acei cetățeni care se simt sub presiune și aceștia trebuie să aibă o șansă undeva altundeva în Europa. Uh, Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul doamnei Figueiredo din nou. Eh, muito rapidamente, senhora Presidente. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Adresez uh, mulțumiri Comisiei pentru informațiile suplimentare furnizate. Totuși, doresc să insist asupra faptului că nu e suficient să sărbătorim uh, uh, pe cetățenii europeni și cetățenia europeană timp de un an întreg. Oamenii trebuie să se poată deplasa, mobilitatea trebuie să fie o realitate, indiferent dacă ne deplasăm pentru a munci sau pentru a vota interesele oamenilor sunt cele care trebuie să fie apărate și atunci poate că cel mai bine ar fi să ne gândim cum putem să apărăm mai bine aceste drepturi individuale. Propunerile făcute de mine, completate și de amendamente, au drept scop conferirea unei dimensiuni mai concrete acestui an european al cetățenilor. Cuvintele frumoase, intențiile nobile, declarațiile fortunoase nu ne servesc la nimic. Ar trebui să dovedim că suntem în stare să răspundem așteptărilor cetățenilor și că putem să punem degetul pe rană, să arătăm că există discriminări și că suntem conștienți de ele și că se vor lua măsuri se vor iniția acțiuni pentru a lupta împotriva acestor forme de discriminare. În plus, trebuie să ne gândim și la toate sectoarele, atât cel public cât și cel privat. Și când vorbesc despre discriminare, mă gândesc la toate formele de discriminare, din motive de Uh, gen, de naționalitate, de uh, dizabilități, de origine și așa mai departe. Dacă tot vorbim despre o cetățenie europeană, atunci trebuie să discutăm despre toate aceste subiecte și trebuie să existe <clears throat> prevederi legislative pentru ca toate drepturile să fie garantate, nu numai, să zic, simplul, drop, simplul drept de a, a-ți exprima opinia prin intermediul unui vot. Mulțumesc oricum tuturor colegilor pentru propunerile uh, făcute. Știu că uh, acest aviz va fi unul util și sper să ajungem la o cât mai largă majoritate la următoarea noastră reuniune. Mulțumesc, spune președinte. 15 decembrie la prânz este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și le vom discuta uh, cu ocazia reuniunii de pe 25 ianuarie și ar trebui să votăm pe 19 februarie iar uh, la Comisia Libe se va vota pe 12 uh, aprilie și uh, întregul raport va fi discutat în plenara din mai. Doamna Rapti a invitat un uh, reprezentanții unor sindicate din Grecia astăzi și uh, le urăm bun venit printre noi. Și am primit din partea domnului Darden o informație potrivit căruia dumnealui acceptă să-și prezinte uh, punctul după ce uh, comisia își va face prezentarea. Și mulțumim domnului Darden pentru că a acceptat modificarea ordinii de zi. Right, and can I just say welcome very much to Vreau să-i urez un călduros bun venit uh, colegului de la Comisie care ne va prezenta politicile de ocupare ale statelor membre pentru anul 2012, ținând cont de uh, ancheta privind creșterea anuală și orientările. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Vă voi prezenta pe scurt uh, strategia anuală de creștere. Cred că domnul comisar Andor a mai avut ocazia de a uh, vă prezenta pe scurt liniile generale. Pe 23 noiembrie, Comisia a prezentat strategia anuală privind creșterea. Aici intră mai multe documente. În primul rând, comunicarea umbrelă și patru anexe, una privind progresul Europa 2020, apoi raportul macroeconomic, apoi un raport pe, privind ocuparea și un raport privind uh, o mai bună coordonare a impozitelor în Uniunea Europeană. Astăzi mă voi referi la comunicarea umbrelă și la raportul comun privind ocuparea. În general, acest uh, document poate fi rezumat în cinci puncte. În primul rând, se anunță că trebuie să continuăm consolidarea fiscală, să menținem investițiile în domenii esențiale pentru uh, dezvoltarea competitivității, să reformăm sistemele fiscale pentru ca ele să susțină mai mult creșterea și ocuparea. În al doilea rând, să se uh, redreseze economia la starea normală, ceea ce implică reformă în sectorul bancar și financiar. În al treilea rând, reforme structurale, mai ales în domeniul serviciilor, ale industriilor, uh, uh, ale sectorului public și ale economiei digitale. În al patrulea rând, să fie tratat șomajul prin eliminarea rigidităților de pe piața de muncă și reformarea sistemelor de protecție socială, care nu fac decât să perpetueze șomajul și să uh, adâncească sărăcia și, în al cincilea rând, să se reformeze administrația publică. Acest sondaj anual privind creșterea este publicat într-o situație de mari probleme pe plan mondial și pe plan european, în domeniul social și în domeniul economic. Contextul trebuie să fie considerat dificil. Nevoia de consolidare fiscală limitează foarte mult marja de manevră a statelor membre în ceea ce privește introducerea de programe de stimul. Apoi, criza din sectorul financiar subminează încrederea în capacitatea generală a economiei de a investi și de a crea noi locuri de muncă mai bune. Șomajul se află la un nivel fără precedent în Uniunea Europeană și din ce în ce mai multe persoane se află în situație de risc de sărăcie, ceea ce necesită o acțiune hotărâtă din partea Uniunii Europene și a statelor membre. Prelungirea crizei poate să aibă un impact negativ de durată asupra pieței de muncă din Europa. Acum peste 40% din șomajul din Uniunea Europeană este șomaj de lungă durată. Persoanele în situație de șomaj, de inactivitate economică, riscă să-și piardă competențele și să rămână detașați de piața muncii și pe viitor. Trebuie să ne asigurăm că aceștia păstrează legătura cu piața de muncă. Sondajul de anul acesta subliniază necesitatea de a uh, îndrepta consecințele sociale și economice ale crizei și uh, de a implementa concluziile sondajului din 2010 în continuare. Preocuparea pentru ocupare rămâne în centrul strategiei UE 2020 și uh, s-a făcut un apel pentru a se rezolva situația deosebit de gravă a tinerilor. În ultimii trei ani, șomajul în rândul tinerilor a crescut de la 15 la 21%. 5,3 milioane de tineri sunt șomeri astăzi în Europa și uh, în categoria de vârstă de la 50, 15 la 24 de ani, care nu sunt nici uh, în uh, învățământ, nici în pregătire profesională, a crescut la un număr de 24 de milioane. Datoria noastră este să ne concentrăm uh, pe măsuri de stimulare a creșterii și de creare de locuri de muncă. Însă nu vom reuși să facem acest lucru dacă nu reușim să implementăm reformele structurale necesare pentru a ne asigura competitivitatea pe viitor. Ceea ce înseamnă că trebuie să mergem mai departe de o abordare pe termen scurt și să analizăm abordările și pe termen mediu și lung. În raportul comun pentru 2012 s-au identificat uh, măsurile cheie în ceea ce privește piața de muncă ale statelor membre. Este vorba de cadre <coughs> pentru uh, rezolvarea problemei șomajului în rândul tinerilor și acțiuni specifice. Comisia este de acord că tinerii necesită acțiuni specifice pentru că sunt foarte grav afectați de criză. Trebuie să se combine experiența la locul de muncă cu formarea, să se prevadă stagii, stagii de ucenicie și trebuie să se implice uh, partenerii sociali. Acest documentul nostru subliniază necesitatea de a ameliora situația tinerilor. Pre și Comisia prevede o inițiativă pentru a uh, suplimenta eforturile statelor membre. Cel de-al doilea punct privind strategia anuală este acela de a promova spiritul antreprenorial pentru a duce la crearea de noi locuri de muncă. Nu trebuie, trebuie ca munca să fie din ce în ce mai puțin impozitată și să se uh, introducă, o introducă, să se introducă o inițiativă socială în domeniul afacerilor, să se dezvolte capacitățile, să se uh, facă networking, să se mobilizeze fonduri private și de stat și să fie uh, stimulate măsurile de incluziune socială și de ocupare. Facilitatea macrofinanciară funcționează deja în mai multe state membre, va oferi credite pentru micro-antreprenori care nu reușesc să obțină împrumuturi. În această perioadă avem nevoie mai mult ca niciodată de uh, creare de locuri de muncă. Comisia crede că este nevoie de stimularea cererii de muncă. Cea de-a treia recomandare trebuie să-i aducem pe șomeri uh, înapoi pe piața de muncă. La acest lucru se referă a treia recomandare. Trebuie să fie sporită eficiența uh, serviciilor sociale respective. Trebuie ca măsurile să fie mai bine țintite, să se ofere formare uh, mai uh, precisă și să se evite șomajul pe termen lung. În al patrulea rând, serviciile de protecție socială pot continua ca un factor de stabilizare, însă trebuie să fie eficiente în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Este nevoie de consolidare fiscală, într-adevăr, însă trebuie să protejăm grupurile mai vulnerabile în fața potențialelor efecte de redistribuire ale crizei economice și ale planurilor uh, de consolidare fiscală. Noua carte albă privind pensiile se va referi la măsuri pentru pensii durabile. Această carte albă va fi prezentată la începutul anului 2012. În al cincilea rând, nu putem uita că o economie bazată pe cunoaștere și potențialul nostru pe termen lung va fi determinat de competențele lucrătorilor noștri. De aceea, modernizarea sistemelor de educație și de formare trebuie să rămână o prioritate în ciuda constrângerilor bugetare. Trebuie să ne asigurăm că statele membre își îndeplinesc responsabilitatea în ceea ce privește reformele structurale și, de asemenea, uh, își integrează politicile în spațiul uh, european. Europa are nevoie de angajament politic pentru a depăși criza. Noul mecanism de guvernanță economică ce va intra în vigoare cu al doilea semestru european ne va ajuta să prevenim viitoare dezechilibre economice. Criza a făcut ca acțiunile europene să fie cu atât mai relevante. De aceea, noi dorim uh, să accelerăm procedurile și să le facem mai vizibile. Anul viitor vom lansa un pachet ocupare. Aici se vor prevedea măsuri pentru stimularea de creare de locuri de muncă și dezvoltarea creșterii. Va exista o comunicare umbrelă în acest sens și o comunicare privind flexi-securitatea și o propunere legislativă privind EURES. Cooperăm cu statele membre pentru a mobiliza și mai mult Fondul Social European, ceea ce este absolut necesar și prioritar. Resurse sunt încă disponibile și trebuie să fie utilizate pentru a uh, susține aceste priorități. Comisia colaborează cu Consiliul și cu Parlamentul ca să ne asigurăm că ne susținem uh, abordarea în privința celui de-al doilea semestru european. Și în acest sens, dumneavoastră, într-un raport recent, ați cerut un dialog consolidat pentru ca Parlamentul European să fie mai mult implicat în implementarea strategiei Europa 2020. Comisia salută aceste intenții și așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu Parlamentul în domeniul acestor angajamente. Dorim, în tot, dintotdeauna am dorit să sporim dialogul cu Parlamentul European și considerăm că până acum am avut o colaborare fructuoasă. Am luat notă și uh, împărtășesc uh, preocupările dumneavoastră privind atingerea obiectivelor 2020, uh, Europa 2020. Considerăm că până acum acestea au fost atinse într-un mod insuficient și dezamăgitor. De aceea, strategia anuală de creștere pentru 2012 cere reforme structurale de promovare a creșterii. Trebuie să obținem din nou o creștere durabilă. De asemenea, susținem apelul făcut de Parlament față de statele și regiunile din Europa pentru uh, a uh, spori performanța. Este important ca uh, în mod regulat să fie consultate statele și regiunile, pentru că unul din motivele pentru care obiectivele strategiei UE 2020 nu au fost atinse în modul dorit este lipsa de dialog. Trebuie să avem un dialog între parteneri pentru ca această strategie să devină un succes. De asemenea, V-ați mai referit la nevoia de a îmbunătăți și funcționarea semestrului european. În cadrul primului semestru, termenele au fost foarte scurte și nu am avut timp să discutăm recomandările pentru fiecare stat membru. Și Comisia și statele membre sunt preocupate de acest lucru și este de asemenea un motiv să promovăm strategia anuală de creștere uh, încă din noiembrie 2011. Un alt motiv fiind situația foarte proastă a economiilor noastre astăzi. Am uh, prezentat acum documentul privind strategia anuală de creștere și anexele sale. Îl vom discuta cu partenerii și obiectivul este să pregătim sesiunea Consiliului din martie, când se vor <laughs> prezenta orientările pentru restul semestrului european. Vă asigur că lucrăm uh, îndeaproape cu viitoarea președinție daneză pentru a ameliora foaia de parcurs pentru cel de-al doilea semestru european și pentru a implica pe toți cei interesați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Cornelisen pentru a vorbi despre proiectul de raport. Vă rog! Thank you. <laughs> um, yeah. Vă mulțumesc pentru această introducere. Sper să putem să cooperăm bine și pe viitor. Vă voi prezenta un proiect de raport care să sperăm va fi votat în luna februarie anului viitor în timp util înainte de summitul de primăvară. Este un calendar foarte strâns. Acum uh, am redactat un document de lucru, ceea ce înseamnă că încă nu am uh, trimis colegilor versiunea finală. Motivele sunt următoarele. Am vrut să evit uh, o procedură îndelungată și complicată în care ar trebui să ex examinez mult prea multe amendamente depuse, deci uh, ca să evit depunerea unui număr mare de amendamente, am preferat să existe discuții preliminare cât mai extinse și să țin cont de toate punctele de vedere de la bun început. În plus, raportul nu va fi um, disponibil decât în limba engleză din aceste motive de lipsă de timp. Raportul Beres despre semestrul european a fost adoptat cu ocazia ultimei, uh, ultimei plenare și am uh, mi-am fixat drept obiectiv să nu repet ceea ce a fost deja afirmat în raportul Beres. Este mai degrabă o urmare, uh, o aprofundare a uneia dintre puncte, și anume că Parlamentul European ar trebui să aibă un cuvânt de spus în privința priorităților cheie din uh, strategia anuală de creștere pentru anul 2012. E adevărat că nu există deocamdată un adevărat temei juridic, unul menționat ca atare în tratate. Deci, chiar dacă tratatele nu stipulează că Parlamentul în mod oficial poate să aibă un cuvânt de spus, nu spune nici contrariul. Și atunci uh, noi ne-am dorit să uh, ne adăugăm uh, experiența experiențe din Comisia Europeană și împreună Comisia și Parlamentul să putem să influențăm hotărârile Consiliului. De aceea spuneam că îmi doresc foarte mult ca acest raport să poată să fie adoptat înainte de summitul de primăvară. Apoi, raportul meu dorine să, dorește să oglindească diferitele uh, puncte de vedere din Parlamentul nostru uh, și să ajungă la câteva recomandări cheie pentru Consiliu. Am să dau dovadă de spirit de compromis și să țin cont, cum spuneam, de cât mai multe opinii, dar vreau să rog uh, pe toți colegii mei de la toate grupurile politice să se gândească la ce este cel mai important. Cred că am putea să începem printr-o serie de considerente în care să afirmăm că suntem îngrijorați de situația actuală și mai ales de cea de pe piața muncii și apoi uh, eu am individualizat șase recomandări cheie și sper ca și amendamentele să fie depuse ca atare în, caz în, care, în cazul în care există un consens uh, cu privire la alte recomandări cheie decât cele pe care le-am sugerat eu, da, foarte bine, pot să accept acest lucru, dar pentru mine este indispensabil să avem o listă clară de priorități. Eu cred că prima recomandare ar trebui să fie cu privire la uh, coerență. Strategia Europa 2020 ne fixează prioritățile pentru o perioadă de 10 ani de zile și este surprinzător uh, să vedem cât de puține dintre acestea se regăsesc în documentul Comisiei. Consolidarea fiscală, creșterea competitivității devin mai importante decât uh, uh, redresarea economică. Este ca și cum am avea o nouă listă de priorități în loc uh, să ne concentrăm pe cele deja uh, menționate în strategia Europa 2020. Și în practică există o lipsă de coerență între recomandările de natură economică și cele uh, pe plan social. Întotdeauna economia este Uh, mai importantă. Ori, eu cred că uh, evoluția economiei trebuie să fie uh, privită prin prisma dezvoltărilor pe plan social. Cum spuneam, planurile naționale au diferite obiective și ambiții în ce privește incluziunea socială și reducerea sărăciei. deoarece se dorește atingerea um, obiectivelor fixate în strategia Europa 2020. Da, putem să spunem că anumite state membre nu sunt suficient de ambicioase și poate că summitul de la primăvară uh, um, își va fixa um, ambiții și mai mari, dar mi se pare trist faptul că nici măcar Comisia nu a compensat această lipsă de ambiție de care dau dovadă anumite state membre, cel puțin nu în uh, documentul de, uh, de care ne ocupăm acum. Bineînțeles că ieșirea din criză este uh, primordială, dar cum putem să vorbim despre redresare economică și socială dacă Singurele state care au dreptul să investească pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru competitivitate sunt cele care nu au un deficit exces. Practic numai Suedia, Estonia, uh, și Luxemburg nu au un deficit excesiv și uh, au dreptul să facă asemenea investiții. or avem nevoie de asemenea investiții din partea mai multor state membre. A patra sugestie cu privire la calitatea locurilor de muncă. Una dintre metodele des sugerate este scăderea ajutoarelor sociale pentru a-i uh, obliga pe oameni să revină pe piața muncii, dar eu cred că ar trebui să existe mai degrabă stimulente și nu uh, asemenea metode care pot să uh, semene cu niște uh, penalizări. Un asemenea stimulent ar putea să fie oferirea de uh, structuri pentru îngrijirea uh, copiilor. Apoi, în ce privește uh, sărăcia și um, um, excluderea socială, există o recomandare în acest sens. În documentul Comisiei aș sugera Consiliului să o adopte ca atare. Uh, dar acum că vedem din ce în ce mai des care sunt consecințele acestei crize, trebuie neapărat să țintim mai mult acele grupuri sociale care sunt complet excluse de pe piața muncii. Apoi, poate punctul cheie din raportul Beres care mi s-a părut suficient de important pentru a fi reamintit aici este că acest semestru european și această supraveghere a creșterii europene în anul 2012 nu sunt legitime decât dacă există o legitimitate democratică a întregului proces. La punctul 2 m-am gândit să includem tot ceea ce mi s-a părut mie important și care ar putea să facă obiectul unor recomandări cheie. Deci vreau să-i rog pe toți colegii din comisie dacă vor să reacționeze acum sau mai târziu să se grăbească pentru că termenul limită este joi. Deci vă rog să-mi spuneți înainte de expirarea acestui termen care este părerea dumneavoastră despre aceste recomandări cheie. Comisia FEM va redacta mai multe amendamente în ce privește egalitatea de gen. Ceea ce poate să fie surprinzător, dar e adevărat că există mai multe chestiuni care sunt strâns legate de această probleme a inegalității de gen. Oricum, și ulterior se pot depune amendamente. Cam atât am avut de spus, aștept acum cu nerăbdare uh, reacțiile dumneavoastră. Acum, doamna Moran Chartier. Vă mulțumesc. Doamna președintă, domnule director general, comunicarea dumneavoastră mi s-a părut deosebit de interesantă și am ascultat-o și pe doamna Cornelisen pe tema acestei strategii anuale de creștere. Mai întâi, aș vrea să vorbesc despre scăderea șomajului. Există din ce în ce mai multe persoane care sunt șomeri de lungă durată, mai ales din cauza consecințelor crizei și atunci ar trebui să avem niște strategii specifice pentru acești șomeri de lungă durată. Este mai ușor ca persoanele care au fost în șomaj pe, pentru o perioadă scurtă de timp să-și găsească un loc de muncă decât persoanele care sunt în șomaj de mulți ani. Deci această politică de reîntoarcere pe piața muncii trebuie să continue și trebuie să existe o legătură strânsă între uh, aceste strategii naționale de ajutor social pentru persoanele care sunt în șomaj și evoluțiile de pe piața muncii. Trebuie ca acești șomeri de lungă durată să nu își piardă complet contactul cu piața muncii. Deci dacă reușim să reducem acest șomaj de lungă durată, ar fi deja foarte bine. O a doua observație. Cu privire la tineri și dificultățile pe care le întâmpină pentru a-și putea găsi un loc de muncă. Un număr din ce în ce mai mare de tineri termină ciclul școlar fără niciun fel de calificare profesională. Ori, acești tineri nu pot să-și găsească un loc de muncă dacă nu există o strategie pentru a uh, le da acestor tineri șansa de a avea o pregătire. De multe ori ei au trecut prin situații dificile și tocmai de aceea au abandonat școala înainte de a obține o calificare profesională. Și atunci, dacă vrem să reușim, trebuie să putem să găsim o cale de uh, ieșire pentru um, acești tineri. O a treia dificultate căreia trebuie să-i facem față. Ați menționat-o întreagăt, însă ar fi bine să avem o politică aparte. Și anume, să existe un răspuns pe termen scurt pentru toți cei care și-au pierdut locul de muncă și care au de suferit de pe urma crizei și răspunsul pe termen lung. Nu, nu e același timp de răspuns, același tip de soluție. Deci avem nevoie de strategii diferite, dar niște strategii care la un moment dat să se încrucișeze pentru a face față acestor probleme. Deci nu putem să ne gândim numai la strategii pe termen lung. Avem neapărat nevoie și de acțiuni pe termen scurt și cele două trebuie să se completeze. Încă un punct. ați menționat, atât dumneavoastră cât și doamna Cornelisen, cât de important este să implicăm pe partenerii sociali. Dar eu aș vrea să spun că și uh, uh, toate sectoarele de activitate profesională trebuie să fie implicate și statele, bineînțeles. Dacă reușim să mobilizăm toate forțele implicate din toate sectoarele de activitate, atunci cred că va fi benefic și chiar și indispensabil pentru ca să asigurăm succesul acestei strategii anuale de creștere. În sfârșit, am să fiu vigilentă pentru ca chestiunea egalității dintre femei și bărbați să fie bine Um, inclusă în acest text uh, prin intermediul uh, Comisiei FEM. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc acum domnul Serca. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Richel. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție prezentarea făcută de comisie și aș dori să continui și eu pe aceeași linie, la fel ca și colega mea, doamna Cornilson. Cred că, așa cum uh, s-a spus în raportul Berez și așa cum uh, ne-a atras atenția și doamna Cornelson, acest, uh, aceste rapoarte într-adevăr arată care este uh, Uh, opinia noastră în această comisie din Parlament. Cred că ne îngrijorează în primul rând două lucruri. Avem de-a face cu niște documente care vor ghida politica economică și politica de ocupare în niște vremuri atât de importante ca cele pe care le traversează acum Uniunea Europeană. Acest document este unul foarte sensibil E foarte sensibil pentru că ne ajută să vedem cum stau lucrurile la comisie, care e modul de gândire de acolo. În primul rând, ne îngrijorează democrația. Observăm că există probleme, cetățeni care nu sunt reprezentați așa cum ar trebui. În Europa există următorul sentiment. Oamenii simt că ne guvernează tehnocrații, că iau niște decizii, vin cu documente de acest tip, astfel încât să poată redacta apoi politici. Niște documente în care Parlamentul nu este inclus așa cum ar trebui în procesul de luare a deciziilor. Documentele produse de comisie vin cu niște probleme în ceea ce privește subsidiaritatea Parlamentele naționale își aduc foarte puțin contribuția, la fel se întâmplă și în cazul Parlamentului European. De aceea cred că ar trebui să fim foarte atenți la cele ce apar în raportul Berez și la cele spuse de doamna Cornilson. Există o problemă legată de democrație. Noi trebuie să fim implicați. Părerile noastre trebuie să fie auzite nu e un subiect de care trebuie să se ocupe doar miniștrii și persoanele oficiale. Nu, trebuie să fie incluse și parlamentele naționale și politicienii europeni. Mai am încă un motiv de îngrijorare, o temă transversală care ne îngrijorează pe toți. Ne îngrijorează abordarea tehnocratică în ceea ce privește chestiunile macroeconomice. ajungem la chestiunile politice care apar în tratat și apar în strategia UE 2020. Acum vorbim tot mai puțin despre acele subiecte care îi afectează pe cetățeni și vorbim mult mai mult despre deciziile politice care ne duc la îndeplinirea unor obiective macroeconomice. Acest lucru merge împotriva tratatelor. Noi ne dorim o economie socială de, pia- de piață, adică chestiunile sociale ar trebui să aibă prioritate, să le plasăm mai sus decât pe cele economice. Analizând acest document, văd că sunt 100 de pagini în care se analizează diferite puncte economice, iar apoi mai sunt două pagini care se ocupă de politica de ocupare. Ni s-a spus că nu va exista o schimbare a acestei structuri până în 2014, adică 25 de milioane de șomeri, 40% din tinerii din țara mea sunt șomeri, acești, aceștia apar doar ca o notă de subsol. Nu li se acordă atenția de care ar avea nevoie. Se pune accentul pe aspectele macroeconomice. Instituțiile le spun țărilor ce trebuie să facă cu datoria națională, cu deficitele bugetare, avem tot felul de documente, însă nu se spune nimic despre șomajul în rândul tinerilor. E un adevărat dezechilibru aici pur și simplu ne deplasăm de valorile cele mai importante ale Uniunii Europene și mergem spre o altă idee, așa anume dacă economia va sta bine cu toții vom fi bine, însă lucrurile nu stau așa. Trebuie să ne ocupăm de toate aceste chestiuni. Nu trebuie să pornim de la premisa că odată ce rezolvăm problema cu deficitul vom trăi într-o lume perfectă. Pe mine nu mă convinge această idee și nu cred că aceasta este calea de urmat. La da, trei ani de la izbucnirea crizei nu ar trebui să repetăm aceleași lucruri an după an, să prezentăm aceleași analize an de an. Sunt de acord cu doamna Cornelison și cu ceea ce ne-a prezentat dumnea ei. Cred că trebuie să acționăm împreună. Avem nevoie de niște angajamente puternice. trebuie să ne aliniem cu obiectivele din UE 2020 când vorbim despre ocupare, de exemplu. Nu avem nevoie doar de ateliere, de cărți verzi. Trebuie să ne asigurăm că obiectivele noastre sunt acolo, în program. Nu există propuneri legislative pentru anii viitori în programul Comisiei. Nu doar trebuie să progresăm, trebuie să ne asigurăm că nu regresăm. Există două puncte care mă îngrijorează foarte mult. Instituțiile nu trebuie să dicteze statelor membre cum ar trebui să arate contractele de angajare. există o problemă cu anumite contracte prin intermediul cărora companiilor le e foarte ușor să și concedieze angajații, iar aceștia nu au drepturi de a riposta. Se creează o situație foarte dificilă vorbim despre renunțarea la acordurile colective și asta doar pentru că o persoană oficială din Bruxelles consideră că așa ar trebui să acționăm. Deci nu vorbim doar despre progres, ci trebuie să fim atenți și la regres. Trebuie să fim atenți în ceea ce privește subsidiaritatea și dialogul social, pentru că cetățenii trebuie să fie auziți. În final, aș dori să mai spun următoarele. Pe lângă această mare problemă care este șomajul, mai există o mare problemă și anume problemele care afectează tinerii. Nu putem să fim ca niște doctori, să identificăm o boală și apoi să prescriem o, un tratament. Nu, avem nevoie de măsuri, avem nevoie de o directivă prin care să ne asigurăm că tinerii nu vor sta în șomaj mai mult de trei luni. Avem nevoie de garanții, e nevoie de un sistem. E nevoie de un sistem care să asigure oportunități pentru tineri. Și sunt lucruri care pot fi făcute, însă nu primim niciun fel de, conc- de propunere concretă. Sunt lucruri pe care le-ați spus cu care sunt de acord, sunt coerente, însă cred că e momentul să trecem de la cuvinte la acțiuni. și nu ar trebui să ne lăsăm orbiți de austeritate și de reducerile bugetare despre care discutăm acum. Mulțumim, doamna Figueiredo. Muito obrigada. Nós estamos num tema particular. Vă mulțumesc. Vorbim acum despre un subiect foarte sensibil. Nu are sens să repet ce au spus deja antevorbitorii mei. Totuși, țineam să fac trei remarce care mi se par de dreptul fundamentale. Mai întâi, măsurile care sunt luate și care sunt de natură pur economică, mai ales cele luate în țările cele mai afectate de criză, afectează condițiile sociale și de aceea ni se pare de la sine înțeles că Comisia trebuie să acorde atenție deosebită uh, categoriilor de lucrători din aceste țări, pentru că sunt cele mai afectate. Nu am senzația că se întâmplă astfel. De aceea, cred că ar trebui să existe niște linii de orientare care să fie mai concrete, pentru că cele pe care le avem acum la dispoziție uh, ignoră agravarea acestor condiții de lucru, precum și discriminările. Mii de persoane, tineri, femei, pensionari, imigranți, sunt victime a acestor forme de discriminare. Și acest lucru e valabil în toate statele membre. Iar situația este cu atât mai gravă în acele state membre care uh, um, se află sub perfuzie financiară. Dar să nu uităm că nu numai situația economică din aceste țări trebuie să ne preocupe, ci și situația socială. Ce se întâmplă cu oamenii care nu numai că și-au pierdut locul de muncă, dar s-ar putea în curând nici să nu mai aibă niciun fel de ajutor din partea uh, instituțiilor statului. Dar comisia deocamdată, cum spuneam, trece cu vederea agravarea acestei situații și specificitatea din aceste state membre. În plus, să nu uităm de pactul de stabilitate și de creștere și de termenul care a fost dat uh, unor țări precum Grecia și Portugalia pentru a reveni la un deficit care să corespundă pactului, dar este um, irealist să ai asemenea cerințe față de niște țări care se află deja într-o profundă recesiune și într-o gravă dificultate economică. PIB-ul a fost mult redus în aceste țări. Și pentru 2012 ne așteptăm la o scădere a PIB-ului de 3% sau poate și mai mult pentru Grecia. Și Spania sau Irlanda vor fi de asemenea afectate de această reducere a, a produsului intern brut. Ori, Comisia trebuie să găsească răspunsuri concrete pentru această situație a șomajului în creștere exponențială. Senzația mea este că rețetele pe care uh, ni le uh, prescrie Comisia în toate comunicările sale vor avea efectul exact invers. Avem din ce în ce mai puține locuri de muncă disponibile și atunci pentru tineri, care, așa cum s-a spus în anumite state membre, uh, sunt afectați de șomaj de până 40%, au cu atât mai puține șanse de a intra pe piața muncii. Deci, iată care sunt lacunele lacunele propunerii Comisiei din punctul meu de vedere. Nu se oferă niciun fel de alternativă. și nimeni parcă nu uh, uh, dorește să reflecteze puțin la consecințele concrete pe care le vor avea aceste politici. Mai ales în ce privește serviciile publice de interes general. Reducerile de personal din uh, serviciile publice vor înrăutăți uh, nivelul de sărăcie și uh, accesul la uh, serviciile de educație, de îngrijiri de sănătate va fi cu atât mai restrâns, pentru că și personalul va fi redus. Toate aceste rețete, cum spuneam, nu vor face decât să agraveze sărăcia. Până la urmă, strategia Europa 2020 este numai o umbră oricum și în această strategie propunerile erau uh, de-a dreptul minimaliste, dar dacă și pe acestea le dăm uitări, atunci nu știu încotro ne îndreptăm. La comisia noastră cred că avem datoria să trimitem un mesaj foarte clar către Comisia Europeană și să spunem că nu mai putem să continuăm astfel, trebuie să schimbăm macazul. Avem nevoie de niște propuneri alternative și de, de niște modificări radicale ale politicilor. Așa cum a spus și domnul Sercas, nu e suficient să ai două pagini despre situația ocupării în Europa atunci era foarte simplu să ai un singur rând. Să spunem că șomajul va rămâne așa cum este sau chiar se va înrăutăți, pentru că de fapt nu se propun niciun fel de soluții concrete și niciun fel de politici ca să se lupte împotriva șomajului. Vă mulțumesc! Thank you. Um, yes, before I bring uh, Mr. Richelin... Vă mulțumim. Și acum, pe scurt, vreau să spun că sunt de acord cu domnul Sercas și cu cele spuse de doamna Cornilson. Este foarte important ca opiniile Parlamentului European să fie luate în considerație. Acum vă dau cuvântul pentru a ne face un scurt uh, rezumat al celor spuse. Vă mulțumesc. Mi-aș cerut să folosesc cât de puțină secunde peste un minut e posibil, așa că mă voi strădui. Vă mulțumesc foarte mult pentru reacțiile avute și pentru angajamentul care stă în spatele acestor reacții. Comisia, în întregimea sa și nu doar Direcția Generală pentru Ocupare, se află de fapt în spatele acestei idei. Trebuie să știm că aspectele sociale trebuie să joace rolul cuvenit în ceea ce privește și celelalte aspecte, și mă refer la cele economice. Nu putem măsura totul sub numărul de pagini dintr-un text. Cred că spiritul e aici. În afară de o creștere inclusivă, trebuie să ne asigurăm și că există o creștere inteligentă și durabilă. Cred că întreaga discuție legată de economie tocmai la asta se referă. Fără o creștere durabilă nu poate exista nicio creștere inclusivă. Acum în ceea ce privește reformele. Nu e doar invenția unor birocrați. Până la urmă, reformele, asupra reformelor se decide în parlamentele naționale, indiferent de cum sunt compuse acestea. Acum vorbim despre semestrul european, însă după acest semestru european există un semestru național. Ce am produs noi în ceea ce privește strategiile trebuie să se discute apoi individual în statele membre. Se ajunge la niște discuții în parlamentele naționale și astfel se ajung se, se fac niște concluzii în ceea ce privește bugetele individuale. Deci nu se dictează nimic de la Bruxelles. Ceea ce facem noi e să le motivăm și să le inspirăm pe statele membre astfel încât să își joace rolul. Noi încercăm să ajutăm acolo unde putem. Principalul instrument pe care îl avem la dispoziție acum e Fondul Social European și Fondul de Coeziune, însă pentru acest subiect, în special Fondul Social, despre acesta vorbim. Să fim realiști, programarea acestui fond e la latitudinea statelor membre. Da, noi cooperăm, însă noi verificăm dacă programul respectivului stat membru se află în liniile deciziilor pe care le-am luat pentru fondul social. Ne oferim să ajutăm statele membre să facă o reprogramare dacă noi suntem convinși că banii ar putea fi folosiți altfel în programarea existentă în acest moment, ajungem la sfârșitul anului 2011, ei bine, doar o treime din plățile din Fondul Social European au fost folosite de statele membre. Așa că pentru următorii doi ani încă mai avem încă două treimi din aceste plăți. Statele membre s-ar putea folosi de ele pentru a se axa pe priorități, cum ar fi uh, șomajul pe termen lung sau tinerii. Noi suntem dispuși să ajutăm. Dacă e nevoie de reprogramare, noi nu suntem împotrivă. Chiar ne-ar plăcea să ne ocupăm de acest aspect. Apoi vom veni cu o inițiativă în ceea ce privește tineretul, dar din nou accentul va cădea asupra statelor membre. Acestea trebuie să se folosească de toate posibilitățile de Fondul Social European și așa mai departe. Va exista și un pachet privind șomajul anul viitor, unde vom ține cont și de șomajul pe termen lung și de combaterea șomajului în termen general. Aștept noi dezbateri cu privire la această inițiativă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult că ați vorbit pe scurt. Termenul este, pentru amendamente este data de 20 decembrie, așa cum ne-a spus deja doamna Cornelson. Documentul va fi doar în limba engleză, din păcate, așa cum ni s-a spus, cred că va reprezenta o problemă pentru anumiți oameni. Dacă nu există niciun fel de obiecții, atunci propun să apelăm la procedura simplificată conform regulii 46 pentru această propunere și să se ajungă în plenară fără amendamente. Cred că doamna Cornilson a fost deja de acord, dar acum vă întrebam și pe dumneavoastră dacă sunteți de acord și asta pentru că calendarul este unul foarte strâns și trebuie să ne pregătim pentru Consiliul din primăvară. Dacă nu există niciun fel de obiecție, atunci trecem la raportul anterior. Îi mulțumesc domnului Michel că a fost alături de noi. Și acum trecem la, domnul, uh, la raportul domnului Darden în ceea ce privește prima convenție anuală privind platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Raportul s-a adoptat la data de 15 octombrie și a fost în plenară la 15 noiembrie. Aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și pentru că îmi dați ocazia să dedic câteva minute, nu am să mă lungesc prea mult pentru că știu că aveți multe pe ordinea de zi, referitoare la uh, primul, prima întâlnire anuală a Convenției Europene de Combatere a Sărăciei, în, care a avut loc în 17-18 octombrie. În comunicarea privind inițiativele FAR, care se referă la reducerea cu 20 de milioane a numărului de persoane sărace în Europa, se prevedea și o reuniune anuală a diferitelor părți implicate în combaterea acestui fenomen. Aceasta a fost prima reuniune și era logic, dat fiindcă suntem sub președinție poloneză, să se organizeze reuniunea în Polonia la Cracovia. Cred că și data a fost aleasă în mod foarte oportun. Într-adevăr, data a fost 17 octombrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Sărăciei. Așadar, au fost trei reprezentanți ai comisiei noastre acolo, eu cu doamna Lambert și cu doamna Turunen. Și cred că ne putem bucura de această inițiativă și de această organizare. Cred că convenția este menită să fie un instrument fundamental al platformei, având mai multe obiective, mai multe roluri un schimb de bune practici, în primul rând, aceasta este misiunea de bază a Convenției, și în plus un rol de monitorizare a progreselor diferitelor state membre în acest domeniu. De asemenea, rolul de a promova politici publice esențiale pentru această luptă, și de asemenea implicarea diferitelor uh, niveluri de guvernanță relevante și de asemenea implicarea organizațiilor de combatere a sărăciei și a persoanelor aflate în situație de sărăcie. Amintiți-vă că la comisia noastră, când s-a discutat despre organizarea lucrărilor, am uh, discutat uh, despre votarea raportului în comisie înainte de data de începere a primei convenții, cred că a fost foarte important pentru că astfel am reușit să prezentăm acolo proiectul de raport care a și fost adoptat în plenară în într-o uh, variantă foarte similară cu cea adoptată aici. În două cuvinte, cum s-au desfășurat aceste două zile, au avut loc dezbateri în plenară privind uh, obiectivele de reducere a sărăciei în statele membre și, de asemenea, s-au discutat inițiativele Comisiei pentru realizarea acestui obiectiv. Nu am să intru în detalii ca să nu uh, depășesc timpul alocat. Au avut loc și uh, lucrări în ateliere. S-au abordat teme mai specifice aici, sărăcia, copiii, tinerii, persoanele în vârstă, angajamentele de luat la nivel regional, local, național, economia socială, de asemenea, eu am avut ocazia de a prezida un atelier privind economia socială. În timpul celei de-a doua zile am avut, am avut uh, ocazia de a vedea inițiative foarte concrete pe teren, iar concluziile au fost prezentate de domnul comisar Andor, de doamna ministru din Polonia, doamna Fedak, și de mine. În încheiere, vreau să vă spun că mă bucură primirea <laughs> favorabilă a propunerilor din raportul nostru, mai ales de către organizațiile participante și, aș zice, și de către domnul comisar care, în cadrul acestor concluzii, a formulat mai multe inițiative referitoare la intențiile sale pe care ni le va prezenta și aici și care se îndreaptă în aceeași direcție, deși nu întotdeauna ah, sunt prezente angajamentele la care ne-am fi putut aștepta și sigur că trebuie să mai vedem și cum se vor concretiza toate acestea. Cred că această inițiativă, la care au participat peste 400 de persoane și numeroase organizații și numeroase state au fost reprezentate, state din Uniunea Europeană și chiar din afara ei, cred că au fost 38 de state reprezentate și în orice caz e vorba de o inițiativă foarte frumoasă care ar trebui să fie repetată. Două zile au fost o perioadă cam scurtă ca să discutăm toate aceste teme. Poate că anul viitor am putea să ne gândim la o perioadă mai lungă de două zile și să accentuăm participarea persoanelor în situație de sărăcie. Cred că putem uh, profita de experiența de anul acesta ca să mai ameliorăm lucrurile și doresc să mai insist asupra importanței viitorul, viitoarei întâlniri, unde vom putea uh, face și un bilanț al inițiativelor și al rezultatelor acțiunilor desfășurate în legătură cu acest obiectiv important al reducerii numărului de persoane sărace din Uniunea Europeană. Toate acestea într-un context dificil și sigur că ce spun se leagă și de dezbaterea pe, tocmai am, pe care tocmai am avut-o și de importanța politicilor de guvernanță și de importanța deosebită care trebuie acordată cetățenilor și chestiunilor sociale. Cam atât, doamnă președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Very much for attending the conference. <coughs> Mulțumesc pentru prezentare în numele comisiei noastre și pentru munca Uh, depusă. Se pare că a fost o convenție foarte importantă și sperăm să aibă loc multe astfel de convenții pe viitor, să nu rămână uh, singură această inițiativă uh, și să ne asigurăm că combaterea sărăciei rămâne printre prioritățile Uniunii Europene. Trecem la următorul punct, dezbaterea în comun referitoare la buget. Avem șase puncte referitoare la descărcări de gestiune și am să-i dau cuvântul domnului Hardy de la Curtea de Conturi, apoi reprezentantului Comisiei Europene și apoi domnului Ări, În primul rând, domnul Hardy. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi aș dori să mă prezint. Sunt Richard Hardy, șef de unitate responsabil de audit financiar în domeniul ocupării și al afacerilor sociale. Președinta rogă pe vorbitor să își mute microfonul. Am să reiau. Sunt Richard Hardy, șef de unitate la audit financiar pe chestiuni sociale și ocupare la curte. Tot de la curte, doamna Sanalova, membră a curții, și, de asemenea, încă un coleg, șef de unitate care se ocupă de agenții. Mă bucur să vă prezint rezultatele, rezultatele auditului financiar pentru 2010 în domeniul ocupării și al afacerilor sociale, acoperite în capitolul 4 din raportul Curții pe 2010, în capitolul Coeziune, Energie și Transport. Cheltuielile în acest grup de politici au fost de aproape 41 de miliarde de euro, adică o treime din totalul bugetului european, 30 de miliarde din acestea pentru politica regională. Ocuparea și afacerile sociale au reprezentat 7,5 miliarde, 7,5%, ă, adică 8 miliarde de euro. Fondul Social European reprezintă din acestea 94% din cheltuieli, și restul de 6% sunt dedicate altor măsuri ce nu fac parte din FSE, mobilitatea, dialogul social, inclusiv EURES, ocupare, solidaritatea socială și măsuri cum este programul Progres, fondul de ajustare la globalizare și uh, axa de dezvoltare a resurselor umane din instrumentul de preaderare, asistență pentru statele candidate. În 2010, în acest grup de politici, Curtea și-a desfășurat auditul mai ales prin analizarea unui eșantion de 243 de plăți realizate de comisie. Am analizat și uh, anumite sisteme de management și de control referitoare la fondul, fonduri regionale și la fondul social în statele membre. Și de asemenea am revizuit raportul anual de activitate de la direcțiile generale responsabile, inclusiv Direcția Generală Ocupare. Rezultatele principale ale auditului nostru referitoare la grupul politicii de coeziune sunt următoarele. 49% din plăți sunt afectate de eroare. Rata de eroare pentru acest grup de politici în general este de 7,7%, ceva mai mult decât cifrele pentru 2009, ceea ce înseamnă că ă, coeziunea la modul global rămâne partea cea mai afectată de eroare din bugetul Uniunii Europene. Aș dori să prezintă o diferențiere în ceea ce privește cheltuielile pe afaceri sociale și ocupare dintre aceste rezultate. Peste jumătate din, plă- din cele 243 de plăți testate se refereau la fondul, fondul regional. Uh, în ceea ce privește uh, afacerile sociale, am vizitat 60 de proiecte din 9 state membre, am analizat tranzacțiile din Fondul Social European, am auditat și șase plăți făcute direct de comisie în legătură cu celelalte măsuri de ocupare, plăți, două plăți din uh, Fondul uh, de Ajustare la Globalizare, uh, două pentru granturi, unul pentru centrul de formare pentru personal și unul pentru o campanie de publicitate și comunicare în contextul anului european al combaterii sărăciei și excluziunii sociale. În ceea ce privește Fondul Social European, 18 din cele 60 de proiecte testate au fost afectate de eroare, am uh, trimis 11 observații cuantificabile, deși rata de eroare ce afectează proiecte individuale era în general foarte scăzută. Erorile celelalte raportate sunt uh, chestiuni de neconformitate, de exemplu o verificare insuficientă a proiectelor de către statele membre, autorităților de control și sunt erori care nu, uh, uh, uh, nu afectează în mod cuantificabil plățile de la bugetul european. Principalele surse de eroare în cadrul FSE sunt declarațiile de cheltuieli, adică se introduc cheltuieli în aceste formulare care nu corespund regulilor de eligibilitate ale Uniunii Europene. Nu sunt declarate toate cheltuielile sau nu sunt declarate costurile pentru proiectele auditate. Avem exemple la capitolul 4 din raportul curții, exemple specifice legate de Fondul Social European. În ceea ce privește cele șase plăți testate referitoare la alte măsuri sociale și de ocupare, Curtea a constatat că Comisia a făcut toate aceste plăți în conformitate cu regulile aplicabile și aceste tranzacții nu au fost afectate de niciun fel de eroare. În raportul nostru anual, la capitolul 4, am constatat că încălcarea regulilor de um, contracte de achiziții publice reprezintă o treime din totalitatea erorilor. Este vorba aici de aproape în exclusivitate de fonduri regional, iar ocuparea și afacerile sociale sunt foarte rar afectate de această chestiune. În <coughs> mod global, prin comparație cu Fondul Social European, s-au identificat 76 de erori și 53% din proiecte au fost afectate. Fondul Social European este mai puțin afectat de eroare. După cum v-am spus, 18 din 60 de proiecte sunt, uh, suferă erori, deci 30% din proiectele analizate. Am examinat și sisteme de management și de control din statele membre. Am analizat 8 autorități de audit din 6 state membre în perioada de programare 2007-2013. Autoritățile de audit joacă un rol cheie în ceea ce privește caracterul uh, reglementar al cheltuielilor. Aceste autorități de management și de control trebuie să prezinte avize anuale și rapoarte comisiei. Trei din cele opt autorități uh, examinate se refereau la Fondul Social European și am identificat puncte slabe. De exemplu, nu se foloseau suficient checklisturile pentru a identifica toate riscurile referitoare la caracterul reglementar al cheltuielilor, însă, la modul general, rezultatele erau satisfăcătoare și autoritățile au fost considerate parțial eficiente sau 100% eficiente în desfășurarea operațiunilor lor. Curtea a revizuit și munca comisiei pentru a munca uh, comisiei de verificare a autorităților de control și rezultatul general a fost că revizia comisiei a fost satisfăcătoare în mod general. În uh, evaluarea noastră a rapoartelor anuale pe 2010 referitoare la grupul acesta de politici, în ceea ce privește Direcția Generală Ocupare, am constatat că raportul anual de activitate a prezentat un uh, raport demn de încredere, fiabil al uh, responsabilităților sale. Rezultatul declarației noastre de asigurare audit pentru 2010 pentru acest grup de politici facem un uh, număr de recomandări comisiei referitoare la fondul regional și la fondul social european și respectiv la plățile din acestea. Recomandăm să se sporească monitorizarea și uh, analizarea conformității cu cerințele, cu condițiile, să se aplice riguros reglementările existente și în ceea ce privește noua perioadă de programare și propunerile pentru noua perioadă, să se găsească uh, un mod de a simplifica criteriile de eligibilitate. În încheiere aș dori să mă refer la implementarea bugetară acoperită la capitolul 1 din raportul anual al curții. Principalele observații ale curții din 2010 se refereau la faptul că Direcția Generală Employment a uh, alocat 1,4 miliarde pentru perioada de programare 2000 2006 iar în anul financiar 2010 Fondul Social European a avut o rată de implementare a plăților de 88%, legat în parte de politicile, politica mai strictă a um, Direcției Generale Ocupare și termenele de încheiere a programelor. În acest context, rata de implementare de 88% nu trebuie neapărat să fie considerată uh, un fenomen negativ. În cele din urmă am constatat că au rămas uh, foarte multe angajamente uh, pentru acest an, pentru perioada de după 2013, și uh, trebuie să monitorizăm foarte atent implementarea în perioada actuală. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Mecan Cantos de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. <clears throat> Thank you. Um, vă mulțumesc, doamna președintă. Eu mă ocup de audit la Direcția Generală Ocupare la Comisia Europeană. Vreau mai întâi să mulțumesc auditorilor de la Curtea de Conturi care au dat dovadă de spirit de cooperare și au lucrat foarte bine cu noi în timpul acestui exercițiu de audit pentru anul 2010. Și acum, dacă îmi dați voie, să vorbesc uh, mai precis despre toate acele aspecte care privesc Direcția Generală Ocupare. În ce privește implementarea bugetului, S-a spus că 100% din angajamentele luate au fost implementate în anul 2010, deci uh, un total de 1,4 miliarde de euro și s-a vorbit și despre uh, rata de absorție a acestor fonduri care a fost de 88%, așa cum a spus și antevorbitorul meu. Și în urma politicii foarte stricte pe care noi am aplicat în anul 2010, respectiv atunci când am identificat lacune sau deficiențe, am întrerupt plățile pentru un anumit stat membru, deci datorită acestei politici stricte, pentru anul 2010 aceasta a fost uh, rata globală de implementare. Acum, în anul 2011, ne așteptăm la o mărire a um, plăților de până la 1,2 miliarde. Deci este o tendință opusă față de anul 2010. Și putem să spunem că am reușit să um, reparăm acest uh, lips constatat pentru um, exercițiul bugetar 2010 uh, și rata o să fie mai mare de cei 88% deja menționați. Acum, în ce privește programul IPA, aici nivelul de implementare este scăzut pentru că țările candidate nu uh, reușesc să aibă o rată de absorpție uh, suficientă și să prezinte cele eligibile. În ce privește rata de erori menționată de către Curtea de Conturi, la capitolul 4, ei se concentrează uh, asupra politicii de coeziune și spun că există o rată de eroare de 7,7%, deci pentru întreaga politică de coeziune. Și aici este inclus Fondul Social European, unde se spune că rata de eror ar fi de 11% uh, și 18% pentru anul 2010, dar bineînțeles se vorbește și despre fondul regional. Prin urmare, în cadrul pachetului politică de coeziune votat pentru anul 2011, Comisia trebuie acum să uh, folosească un document care se permită să țină cont uh, de greșelile făcute și de uh, lacunele de perioada de programare 2000-2006 și acum să se țină cont și de noi aspecte precum uh, concentrarea um, uh, geografică. Și din anul 2008 există, cum spuneam, o politică mult mai strictă aplicată de Direcția Generală Ocupare în ce privește suspendarea sau întreruperea plăților. Și acum rata de eroare este limitată, iar uh, uh, tendința uh, din 2008 până în 2011 este una pozitivă, astfel încât rata de eroare să scadă. Și din 2008 până în prezent, această rată de eroare pentru întreaga politică de coeziune este în diminuare. În ce privește acest pachet al politicii de uh, coeziune, cum spuneam, Comisia a încercat să facă cât mai multe eforturi pentru ca și pentru Fondul uh, European de Dezvoltare Regionale rata de eroare să scadă. Și la Direcția Generală Ocupare avem un program pilot tocmai pentru a identifica toate uh, uh, slăbiciunile implementării programelor care sunt finanțate din FEDER în statele membre. În ce privește implementarea Fondului Social European, nu a existat vreo observație din partea curții în ce privește contractele de achiziții uh, publice. În concluzie, ne-am ocupat și de alte aspecte foarte specifice menționate de către raportorul Comisiei dumneavoastră ce privește asistența tehnică, și monitorizarea punerii în aplicare a proiectelor în ultimii ani de către Direcția Generală Ocupare. De asemenea, am ne-am ocupat și de uh, um, implementarea mai multor granturi și toate aceste informații au fost furnizate drept răspuns întrebărilor care ne-au fost adresate de către uh, uh raportor. Vă mulțumesc acum dăm cuvântul domnului Öri. Köszönöm a szót, elnök asszony. Azt kell mondanom, hogy... Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Trebuie să spun că mă aflu într-o situație foarte fericită. În parte pentru că, în primul rând, nu pot decât să sprijin ceea ce se întâmplă în uh, descărcarea de buget pe 2011. Într-adevăr, e un um, dialog foarte constructiv. M-am întâlnit cu domnul Cantos și cu colaboratorii acestuia și pot să-mi informez colegii despre următorul fapt. Toate întrebările noastre și-au găsit un răspuns. Ni s-a răspuns uh, pe larg și trebuie să spun că Anul trecut am avut un schimb de opinii pe termen lung, am discutat foarte mult, astfel încât să ajungem la diferitele descărcări de buget. Situația s-a schimbat total. În acest an în acele domenii unde au existat probleme anul trecut, acolo s-a ajuns la o rezolvare a situației, deci nu pot decât să sprijin ceea ce am auzit astăzi din partea Curții de Conturi și din partea Comisiei Europene. Adică se pare că în ultimii ani s-a ajuns la un rezultat. S-a ajuns la un rezultat pe care noi l-am tot cerut, adică am ajuns la o tendință pozitivă. În orice caz, putem să evaluăm această situație în mod pozitiv. 18% din plăți au fost făcute prin intermediul Fondului Social European. Obligativitățile au fost respectate în procent de 100%. Dacă nu greșesc, rata în ceea ce privește plățile este uh, mult mai bun acum, deci am făcut un mare pas înainte. În ceea ce privește cele, 7,7%, acestea și ele arată o îmbunătățire față de situația de anul trecut în ceea ce privește rata de eroare. Ni se pare o cifră destul de mare, dar Totuși vorbim despre o tendință pozitivă, o tendință de îmbunătățire. Comisia Europeană a făcut foarte mult astfel încât să îmbunătățească rata de eroare și e foarte bine că au întreprins multe acțiuni și, astfel, și pentru a informa mai bine statele membre în ceea ce privește regulile. Uh, Autoritățile din statele membre au fost încurajate să, să lucreze mai bine. Direcția Generală pentru Ocupare a spus că și-ar dori să colaboreze mai bine cu OLAF Această colaborare ar putea să servească și scopurilor noastre și anume rata de eroare ar putea să fie îmbunătățită în continuare în ceea ce privește plățile. Am întrebat și despre proiecte. Am primit niște răspunsuri liniștitoare la întrebările mele. Am dorit să-i cerem în continuare Comisiei Europene să verifice toate planurile care există în ceea ce privește bugetul, tot ceea ce ține de domeniul nostru. Noi, în această comisie, am luptat foarte mult pentru a ne asigura că angajamentele sunt uh, crescute. Cred că în acest domeniu e nevoie de mai multă colaborare între noi și Comisia Europeană. În afară de acestea, mi se pare foarte important să se stabilească niște valori de referință foarte clare în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare. În ceea ce privește diferitele plăți tehnice, sunt de părere că și aici am primit niște răspunsuri foarte bune, dar cred că mai avem nevoie și de date din statele membre din acest domeniu. De aceea cerem Comisiei Europene să facă progrese și în acest domeniu. În linii mari, rapoartele sunt pozitive. Ne arată că eforturile noastre au adus rezultate. Pe scurt, Textul uh, este așa cum îl vedeți acum și vă stau la dispoziție, stimați colegi, dacă doriți să înmânați amendamente. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mă bucur să aud că Comisia spune că anul acesta ne îndreptăm în direcția cea bună. Sunt vești bune. Eh, sigur că întotdeauna e loc de mai bine, însă mă bucur că mergem în direcția cea bună. Vreau să vă prezint și câteva date, amendamentele Uh, ale amendamentele raportorului vor fi trimise la traducere până în 20 decembrie 2011, vor fi discutate amendamentele în 25 ianuarie, adoptarea la comisia noastră 13 februarie, adoptarea la comisia de control bugetar 26-27 martie și plenara în mai. Vreau să mulțumesc din nou colegilor de la Curtea de Conturi și de la Comisia Europeană pentru aceste prezentări foarte utile. Și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Point No. Oh. Yes, Uh, yes, I was on the right page already. <laughs> uh, right, uh, I was already on the right page. Da, eram la pagina bună, spune doamna președinte. Modificarea regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a regulamentului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a regulamentului respectiv. Domnul Cavrnoch are cuvântul. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Dați-mi voie să vă prezint un proiect de raport referitor la coordonarea sistemelor de securitate socială. În primul rând, aș vrea să spun că obiectivele de bază ale acestui regulament de modificare este unul foarte important și anume că lucrătorii migrează în Uniunea Europeană. Nu e vorba doar de cetățenii statelor membre, ci și de apatrizi sau de refugiați. E vorba și de uh, lucrători angajați și de independenți, care sunt întotdeauna acoperiți de sistemele de securitate socială și au drepturi și obligații. Uh, Trebuie să ne asigurăm că ei nu sunt obligați să-și plătească contribuțiile în două state în același timp. Acum sunt încălcate drepturile cetățenilor, avem a Curții Europene de Justiție și, de asemenea, constatăm ameliorări în paralel ale diferitelor sisteme în mai multe state membre. Este necesară simplificarea, trebuie să ne asigurăm că interpretarea textelor se va face mai ușor și, de asemenea, că textele Uh, sunt conforme unele cu altele. Ca raportor, susține acest obiectiv de simplificare și de eficiență în implementarea regulamentului 883 per 2004 și 987 per 2009, care sunt conforme cu principiul subsidiarității. Această propunere se referă mai ales la trei chestiuni. În primul rând, este vorba de activitate, adică de criteriile de îndeplinit. Adică ă, trebuie ca o persoană să își desfășoare o mare parte a activităților în afara statului membru de reședință. În al doilea rând, trebuie să ă, fie verificată activitatea, mai ales pentru personalul companiilor aeriene. Se introduce aici conceptul de bază, adică locul din care și spre care zboară personalul Uh, companiilor aeriene. Pentru că acest, această bază determină și sistemul de securitate unde aceste persoane sunt înscrise. În al treilea rând, este vorba de uh, lucrătorii independenți din zone de frontieră, unde, în cazul în care aceste persoane s-au aflat în șomaj în statul unde au locuit înainte, și revin în statul lor de baștină, însă acolo nu există un sistem de securitate socială. Există mai multe alternative aici și trebuie să le analizăm. Obiectivul meu în calitate de raportor este să mă asigur că avem o soluție coerentă pentru toate acestea. Trebuie să negociem cu Consiliul și să rezolvăm în mod corect, să ajungem la o, un acord în primă lectură, cum se întâmplă de obicei, în legătură cu acest regulament. Săptămâna trecută, pe 1 decembrie, Consiliul a avut discuții referitoare la abordarea generală și vreau să vă mai spun că în timpul reuniunii Consiliului, din câte am aflat eu, Comisia uh, a stabilit să revizuiască uh, regulamentul în următorii doi ani. Deci au căzut de acord asupra unei clauze de revizuire de doi ani și au spus că interesează discuțiile. Acestea sunt observațiile mele preliminare. Aș vrea să vă mai spun că, pe baza abordării generale a Consiliului, sunt gata să mai depun amendamente care să țină cont de diferitele rezultate ale negocierilor la Consiliu și doresc să invit pe raportorii din umbră la o reuniune în data de 10 ianuarie după amiaza. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Aș dori să ia cuvântul cineva din partea președinției poloneze. Cred că se află cineva în sală care poate lua cuvântul. Da, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În numele președinției poloneze, aș dori să vă confirm cu plăcere ceea ce tocmai am auzit de la raportor. La data de 1 decembrie am căzut de acord asupra abordării în Consiliu în ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială. Există mai multe amendamente S-a înmânat și o moțiune cu acest document, cu documentul 17078 al Consiliului. Permiteți-mi să adaug că președinția poloneză a adoptat ca punct de plecare acest document încă de pe timpul președinției maghiare. În prima jumătate a anului, au existat niște controverse legate de beneficiile pentru angajații independ- pentru independenți. E o chestiune de care ne-am ocupat îndeaproape. Prin răspunsurile la chestionarea noastră am primit informații detaliate în ceea ce privește funcționarea sistemelor de securitate în ceea ce privește șomajul. Pe baza răspunsurilor am ajuns la formularea unei propuneri de compromis. Ne bucură faptul că, bazându-ne pe propunerea pe care am prezentat-o pe timpul negocierilor, am reușit să răspundem la cererile, cererile multor stat, mai multor state membre și această abordare a noastră a funcționat. Sperăm că vom putea să ajungem la un acord cu Parlamentul European în ceea ce privește acest dosar în primă lectură. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Și acum îi dăm cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Tucker. Mulțumesc, doamnă președinte. Câte ceva despre contextul propunerii Comisiei. Această propunere trebuie să fie văzută în, um, prin prisma amendamentelor diferite. Acest exercițiu s-a mai făcut și la celelalte regulo- regulamente 1478 și asta s-a făcut pe o bază aproape anuală. Prin intermediul amendamentelor ne doream să ținem cont de modificările care avuseseră loc în legislația națională și să ținem cont și dezvoltările recente în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție și hotările luate de aceasta. Pentru prima dată avem acum acest tip de amendamente în ceea ce privește noul regulament a trecut deja ceva timp de la adoptarea celor două regulamente, cel de bază și cel de punere în aplicare. Așa că exista nevoia de a adapta anumite anexe din ambele regulamente, astfel încât să se țină cont de modificările din regulamentele existente în statele membre. Mai exista și nevoia de a clarifica anumite noțiuni care fuseseră introduse în regulamentele de bază. Ne doream să existe o interpretare uniformă și să fie acoperite acele lipsuri care existau în cele două regulamente. Vorbim despre un exercițiu de natură tehnică, țin să subliniez acest lucru. Acest exercițiu a mai avut loc de multe ori în ceea ce privește regulamentele existente. Mulțumită președinției poloneze, am ajuns la această abordare generală. E un pas important în direcția cea bună pentru a ajunge la un acord în această propunere. Mulțumim foarte mult, doamna Esei. Mulțumesc, la fel ca cele, așa cum a spus domnul raportor, vorbim despre niște ajustări tehnice. S-a ocupat de două întrebări centrale. Prima avea de-a face cu adresa înregistrată și definiția acestui tip de adresă, iar a doua chestiune avea de-a face cu șomajul, beneficiile și cum se pot exporta aceste beneficii. Dacă o persoană este independentă, dar devine după aceea șomeră, continuă să lucreze în țara în care a, să trăiască în țara în care a lucrat și atunci e important să beneficieze de șomaj în acea țară. Însă dacă se mută din țara în care a lucrat în țara natală, atunci trebuie să examinăm această situație în detaliu. E posibil ca într-un asemenea caz să primească încă șomaj dintr-o țară în care nu mai lucrează? În legătură cu celelalte întrebări nu voi intra în detaliu pentru că nu avem suficient timp, însă sunt sigură că vom reuși să ajustăm aceste detalii tehnice și aștept colaborarea noastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Lambert, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicit uh, cele spuse de domnul raportor. Da, vorbim despre niște chestiuni tehnice, însă acestea au niște rezultate personale pentru diferiții indivizi. Așa că merită să știm ce implică aceste aspecte tehnice. Apoi, în ceea ce privește adresa înregistrată, cred că e o chestiune care ne interesează în această comisie. Uh, pentru că ne dorim ca aceasta într-adevăr să fie o bază, nu să fie doar adresa unei cutii poștale, astfel încât diferiți indivizi să beneficieze de asigurările sociale dintr-un anumit stat membru. Sunt niște implicații care intervin aici, există anumite companii care încep să se intereseze, să vadă unde costurile de securității sociale sunt mai mici, probabil în alte țări decât unde își desfășoară aceste acțiuni, uh, activitatea. De aceea ne interesează foarte mult această chestiune. Mulțumim, urmează domnul Sercas. No. <coughs> Un minut, señora presidenta, para decir al ponente que... Un minut, doamnă președinte, doar pentru a-i spune domnului raportor în legătură cu întâlnirea de la, din data de 11, auzi, auzind Consiliul și Comisia, știm că vorbim despre un acord care este sprijinit în <laughs> Consiliu, așa că scopul nostru ar fi să adoptăm acest document în prima lectură. Credem că e o soluție bună, e un compromis bun care vine cu o soluție la problemă, mai ales când vorbim despre companiile aeriene și adresa acestora condițiile de muncă pentru angajați. Apoi mai există și posibilitatea de revizuire pentru a vedea cât de bine funcționează lucrurile, așa că avem nevoie de un raport în prima lectură foarte rapid. Doamna Over. Vă mulțumesc. Aceste amendamente, e adevărat, sunt de natură tehnică, dar sunt indispensabile. Însă, atunci când le citim, ne dăm seama că aceste amendamente sunt de o importanță crucială pentru cetățeni. În plus, trebuie să ținem cont de faptul că libertatea de mișcare este un drept fundamental pentru cetățenii noștri și dacă nu o apărăm, atunci este ca și cum am călca în picioare și celelalte drepturi ale cetățenilor. Nu putem, atunci când nu putem să uh, influențăm uh, legislația națională în statele membre, atunci trebuie să operăm aceste modificări pe plan european, pentru că altfel riscăm ca tot acest sistem de securitate socială să dispară. Uh, Doamna Omen Reuten. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt de acord cu toți cei care spun că aceste modificări tehnice merg, de fapt, foarte departe și atunci cred că ar trebui să analizăm cu toții și cu toată atenția amendamentele care au fost propuse, mai ales în ce privește acest uh, faimos sediu virtual, mm, sediu care de fapt nu este decât o cutie poștală. Știm cu toții că există șoferi independenți care se uh, uh, înscriu într-o altă țară decât țara unde activează pentru că preferă să beneficieze de un sistem de securitate socială mai uh, avantajos. Apoi, în ce privește pensiile și prestațiile sociale în general, trebuie de asemenea să analizăm cu atenție toate modificările. Iar în ce privește plata ajutorului de șomaj, eu personal cred că dacă timp de 5 ani de zile ați muncit într-un anumit loc și apoi vă întoarceți în uh, uh, țara dumneavoastră natală, ar trebui să beneficiați de prestații de șomaj la nivelul celor plătite în țara în care v-ați exercitat activitatea. Deci aș dori, cum spuneam, ca toate aceste amendamente să fie citite cu atenție. Mulțumesc. Revenim la raportor. Děkuji, kolegové a kolegyně. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru toate aceste contribuții. Cred că am identificat care sunt punctele cheie asupra cărora trebuie să ajungem la un acord. Oricum, este în interesul tuturor să ne asigurăm că aceste amendamente tehnice care vor avea un impact precis asupra cetățenilor în statele membre vor fi examinate cu multă atenție și în plus sper și eu că această propunere va fi adoptată în prima lectură. Și vă rog să sprijiniți acest acord. Și Astfel, Comisia va putea să revizuiască întreaga propunere uh, în 2 ani. Mulțumesc, spune președinta, ca să vă comunic calendarul. 11 ianuarie la prânz este data limită de depunere a amendamentelor, examinarea amendamentelor pe 25 și 26 ianuarie, pe 29 februarie adoptarea raportului în comisie sau pe 1 martie și uh, dezbaterea în plenară în aprilie. Acum trecem la voturi. Sper că toată lumea are cartela la el. And we can um, make sure your vote is counted. Um, if you put your voting cards in, that would be great. Și în caz contrar, vă rog să faceți în așa fel încât să vă recuperați cartela de vot. Primul punct despre cadrul de guvernanță corporativă pentru societățile europene. Thank you very much. Okay, right. Um, who, are, how many people haven't got their vote? Cine nu are cartela de vot? If you can signal, Mr. Vă rog să îmi faceți semn, da, domnule Ori? Mulțumesc. Trecem acum la vot. Mai întâi votăm raportul domnului Christensen privind uh, un cadru de guvernanță corporativă pentru societățile europene. Haideți să votăm compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la prima parte. S-a închis votul. 6, 26 pentru 15 împotrivă se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? De la 5. Avem 14 uh, înregistrați plus 1 15. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. No, se respinge, mă scuzați. um, amendment 6 or amendment by... Amendamentul 6, amendament oral al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 10. S-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă. Abțineri, dar haideți mai bine să verificăm. S-a deschis votul la 11. S-a închis votul. Douăzeci doi pentru, nouăsprezece împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral de la 23 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că verificăm. Deschidem la 23 votul. Vote is closed. S-a închis votul. 22 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou la F. S-a deschis votul la compromisul F. S-a închis votul. 15 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 28 pentru, împotrivă. A... Haideți să verificăm. La 28 s-a deschis votul. Vote is... S-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e la fel, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul la 29. S-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 30, suprimare pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Deschid votul la 30. S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 31, 32 sunt caduce, 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă. Verificăm la 57, s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 61 este retras, 62 e lingvistic, nu se votează, 63 este retras și 64 se supune la vot pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 65 pentru, să verificăm la 64. Bun, verificăm. You might be right. Close the vote. S-a închis votul. 23 de voturi pentru 19 împotriva, ați avut dreptate, se adoptă. 65 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 65 s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 66 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 66, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 67 pentru, împotrivă. Haideți să vedem din nou pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Celelalte sunt caduce pentru că compromisurile au fost adoptate, în afară de un compromis, stați să vedem care. Ah, okay. Right, uh, 69, 70 and 71 fall, so go to the final vote. Bun, deci trecem la votul final. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 37 pentru, nimeni împotrivă și 6 abțineri. Felicitări domnului Christensen. Trecem la următorul vot referitor la raportul doamnei Iaconsari privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii. 68, 69, 70, 71. 68, 69, 70, 72, 72 sunt inadmisibile. Trecem la 7 pentru ștergere. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 73 devine caduc, 74 caduc, compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B pentru, împotrivă, Deschidem votul la compromisul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și domnilor e împotrivă, adică 21 pentru 22 împotrivă, se respinge. Trecem la 78. Cine e pentru? Împotrivă. Deschidem votul la amendamentul 78. Votul s-a închis. 18 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 79. Cine e pentru? Împotrivă? Din nou deschidem votul la 79. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, 18 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Compromisul B1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul ce? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la 86, s-a retras, 87. Cine pentru? Împotrivă? Nu sunt sigur, așa că deschidem votul la 87. Votul s-a închis. 23 pentru 17 împotrivă se adoptă. 88 e compatibil cu 87. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul D pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul K pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 103. Cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, nu e clar. Cine e pentru? 13. Împotrivă? Deschidem votul la 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 23 împotrivă, se respinge. 110. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15. Nu verificăm la 14. S-a deschis votul la 14, s-a închis votul. 26 pentru, 18 împotrivă se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri Aceeași cifră se adoptă, 111 inadmisibil, 112, 113 pentru ștergere, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 devine caduc. Prima parte, a doua parte. 114 caduc, 115. Cine e pentru? Împotrivă? Nu e clar. Cine e pentru la 115? Împotrivă. Abțineri. Totuși verificăm. 115 s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 116 devine caduc până la 122 inadmisibile, 123. Cine e pentru 123? Împotrivă? Devine, se respinge. Pare rău, spune doamna președinte, ne întoarcem la compromisul B, acela căzut, deci trebuie să votăm 116. Trecem la Martin Kassler, 116. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la compromisul G. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 127 și 128 sunt inadmisibile. Trecem la compromisul H. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Right. Uh, one, two, uh, that's covered by the, one, one's covered by the compromise. 121 e acoperită de compromis, îmi pare rău pentru confuzie. Trecem, 124 devine caduc, 135 până la 149 inadmisibile și trecem la compromisul I. Cine e pentru? Împotrivă? Deschidem votul la compromisul I. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. Trecem acum la compromisul L. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 24. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, deși cred că se adoptă. S-a deschis votul la 24. S-a închis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 2. Cine e pentru? Împotrivă. Aceleași cifre se adoptă. 25. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 27, 27 tocmai l-am făcut, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30 inadmisibil, 31 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32-33 inadmisibile, 34 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul la 34. S-a închis votul. Avem 17 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 35 e... Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Treizeci șase pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci șapte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 compatibil pentru, împotrivă, trebuie să verificăm, s-a deschis votul la 39. S-a închis votul. 17 pentru 26 împotrivă se respinge. Amendamentul 3 devine caduc. Trecem atunci la 40. Votăm la numărul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 s-a retras, 49 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar deschidem votul la 49. S-a deschis votul la 49. S-a închis votul. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 50 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 inadmisibil. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52, 53, 54 inadmisibile. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Deschidem votul la 55. S-a deschis votul la 55. S-a închis votul. 19 pentru, 21 împotrivă, nu, 24 împotrivă, se respinge, 57 inadmisibil, 60 pentru, împotrivă. Președinte, cere scuze, n-a fost clar, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 devine caduc, 59 la fel, 61 și 62 devin caduce. Trecem la 65 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 65, s-a deschis votul la 65. Cred că se adoptă, dar nu sunt sigură. S-a închis votul. 26 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 pentru 5 împotrivă, o abținere se adoptă. Felicitări doamnei raportor! La diverse, nu nimic. Și atunci închidem reuniunea de astăzi. Următoarea reuniune va avea loc în ianuarie și vom avea datele exacte la timp, pentru că încă nu le avem. În 25 și 26 ianuarie. Vă mulțumesc!